Uh, Dragi colegi de la Libe, dacă sunteți uh, gata, știu că aveți uh, probleme cu transportul, dar pot să trec deja la anunțuri și apoi să votăm raportul domnului Macovei. Vă rog să părăsiți sala în liniște ca să putem să continuăm. Anunțurile o să le fac rapid, după care trecem la votul nostru. În primul rând, în ceea ce privește uh, ordinea de zi, s-a adăugat punctul 2.1. Este vorba de votul cu privire la negocierile uh, interinstituționale cu privire la textul convenit în ceea ce privește consolidarea verificărilor um, uh, cu bazele de date relevante la frontierele externe, raportul doamna Macovei, dacă nu sunt obiecții, atunci ordinea de zi este modificată în acest sens. Apoi, uh, regimul lingvistic, nu avem uh, croată, malteză și galeză, iar slovaca nu în această dimineață. La actele delegate, înainte să trecem la vot, am primit trei acte delegate pe lângă anexele din regulamentul 98 pe 2013 cu privire la comercializarea și utilizarea precursorilor de explozibili. Acum, în temeiul uh, regulii 105, alinatul 3, în conformitate cu dispozițiile actului de bază legislativ și dacă Comisia de Resort consideră că este necesar, Comisia de Resort poate să înainteze o moțiune justificată de rezoluție. Termenul este 14 decembrie, ora 6 uh, seara, iar membrii uh, libe care vor să um, obiecteze la actul delegat trebuie să informeze Uh, președintele și secretariatul prin e-mail înainte de termen și motivele ar trebui să fie explicate. Uh, există trei acte delegate, mm, actul, regulamentul delegat al Comisiei din 30 noiembrie 2016, prin care se modifică regulamentul 98-2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește adăugarea pudrei de aluminiu la lista de precursori ai uh, explozivilor și mai avem um, adăugarea Uh, magneziului, pudre de magneziu la precursori și, în sfârșit, uh, regulamentul delegat al Comisiei din 30 noiembrie, prin care se adaugă nitratul um, din uh, nitratul de magneziu la lista de precursori. Și cu aceasta, dragi colegi, putem să ne mutăm la, să trecem la vot. Avem propunerea de regulament a Consiliului prin care se modifică regulamentul care se referă la consolidarea mm, verificărilor uh, în bazele date relevante, la frontierele externe. Raportul de Macovei, nu știu dacă doriți să las cuvântul pe scurt. Mulțumesc și bună dimineața! Uh, mulțumesc colegilor pentru foarte buna colaborare. Am trecut și prin momente dificile și prin momente bune și la sfârșitul unui drum lung am ajuns la o soluție de echilibru acceptată de noi toți Uh, sper că acest regulament să ne ducă spre o Europă în care să fie viața mai sigură și în același timp să asigure libertățile. Mulțumesc încă o dată. Vă mulțumim, doamnă Macovei. Acum votăm textul la care s-a, care s-a convenit în cadrul negocierilor uh, uh, interinstituționale. Avem vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 53 de voturi pentru, 45 împotrivă, nu sunt, 8 um, împotrivă, mă scuzați, 45 de voturi pentru, 8 împotrivă și nicio abținere. So, colleagues, that's the end of voting time. Thank you. Și cu aceasta am încheiat votarea. Vă mulțumesc pentru cooperare. Trecem acum la ordinea de zi. Dacă nu participați, vă rog să părăsiți țara în liniște. Please leave quietly, thank you. We move to point 3 and 4. Vă rog să vă sala în liniște. Noi trecem la punctele 3 și 4. Avem sistemul de intrare și ieșire pentru înregistrarea datelor de intrare și ieșire la, frunte, la punctele de frontieră. Avem uh, o decizie de depunere a amendamentelor pentru pachetul uh, de frontiere inteligente. Încă o dată vă rog, dacă nu participați, să părăsiți sala în liniște. Primul punct pe care îl discutăm este uh, propunerea revizuită. La 6 aprilie Comisia a adoptat um, propunerea revizuită legislativă, în primul rând pentru crearea unui uh, sistem de intrare-ieșire și apoi o, um, un amendament propus la codul frontierelor Schengen pentru a integra modificările necesare pentru sistemul de intrare și ieșire. O să-i dau cuvântul domnului Diaz de Mera, care este raportor la ambele dosare, care se ne prezinte proiectul de raport. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, bună ziua tuturor. Vreau să vă prezint două proiecte de raport, așa cum a spus și domnul președinte, care se referă la pachetul privind frontierele inteligente, propunerea de regulament prin care se înființează sistemul de intrări și ieșiri și se stabilesc uh, condițiile de acces, asta în uh, sensul de punere în aplicarea legii, și am avut uh, un total de 142 de amendamente și celălalt raport este propunerea de regulament prin care se modifică codul frontierilor Schengen și um, se menționează sistemul, ca să fie adaptat la sistemul de intrări și uh, ieșiri și avem aici 17 amendamente. După cum știți, ambele rapoarte sunt uh, legate strâns, astfel că amendamentele prezentate la unul sau la celălalt au afect uh, la ambele uh, propuneri legislative. În creșterea fluxurilor de călători la frontierele exterioare ale Uniunii Europene în ultimii ani au arătat uh, că sistemele actuale de, de control la frontiere nu sunt eficiente și acest lucru s-ar putea agrava în lumina evoluției estimate a acestor mișcări migratorii în anii viitori. Este necesar așadar să modernizăm sistemul nostru de gestionare a trecerilor um, la frontieră și um, a călătorilor ca să fie mai eficiente, dar și mai sigure. Dacă nu facem nimic, Uh, pe termen mediu ar uh, duce la mm, prăbușirea punctelor de trecere a frontierei și mm, ar fi necesar să se facă niște investiții enorme în uh, infrastructură și în personal ca să se poată realiza gestionarea fluxurilor respective. Înființarea unui sistem european de intrări și de ieșiri ar um, fi în beneficiul pasagerilor pentru că ar reduce timpul de așteptare la punctele de trecere a frontierelor, apoi ar fi în folosul statelor membre pentru că le ajuta să, um, să proceseze mai uh, rapid um, călătorii de bună credință și ar asigura o siguranță mai bună la uh, frontiere și ar face un echilibru între rapiditatea la treceri și um, uh, securitatea acestora. Și asta vrem să facem noi. Însă ar fi și în folosul operatorilor de infrastructură ar facilita niște conexiuni mai um, scurte în zonele de tranzit, asta cu toate avantajele economice directe și indirecte pe care le implică. Apoi, cei care se ocupă de punctele de trecere a frontierei, aceștia ar avea resurse optimizate și, de asemenea, și transportatorii ar uh, putea să-și îndeplinească mai ușor sarcinile, ceea ce ar asigura și respectarea drepturilor fundamentale și Uh, protecția datelor din sistem. Aceasta a fost una dintre preocupările mele principale și acest lucru se poate vedea și în uh, raportul meu, pentru că o mare parte dintre amendamentele pe care le-am înaintat se îndreaptă uh, către garantarea protecției datelor. Cele două proiecte de raport de care m-am ocupat Uh, au examinat următoarele uh, obiective. Obiectivele, arhitectura, interoperabilitatea cu VIS, uh, bugetul, biometria, protecția datelor și drepturilor fundamentale, perioada de păstrare a datelor, accesul la sistemul de către forțele de securitate și de poliție, apoi guvernanța și aspectele de transport. Obiectivele pe care am încercat să le ating prin proiectele mele de raport au fost în primul rând să, să se consolideze sistemul de garanții juridice și de protecția datelor, mai ales în ceea ce privește drepturile de acces, modificarea sau ștergerea datelor de către, um, care vizează um, resortizanții statelor terțe. Și în acest sens, amendamentele se îndreaptă către consolidarea rolului uh, autorității europene de, de protecția datelor și a autorităților naționale. În, uh, când e vorba de procedurile Um, pe care le, trebuie să le um, facă um, călători atunci când vor să modifice uh, datele. De exemplu, atunci când există date cu privire la identitatea persoanei respective. Apoi să se consolideze rolul forțelor de securitate, să se garanteze că au acces uh, la sistem de la bun început Uh, asta cu toate garanțiile necesare din punct de vedere juridic, astfel încât accesul și utilizarea acestor date să fie um, acordat doar celor care sunt abilitați și în scopurile indicate. Și în acest sens am încercat să aliniez acest uh, paragraf cu dispozițiile din nou regulament Europol, pachetul cu protecția datelor și cu indicațiile care au fost date de către Autoritatea Europeană de Protecția Datelor și de către domnul Buzarei. Vreau de asemenea să existe garanții mai mari de securitate tehnică pentru sistem, să se reglementeze cine și în ce circunstanțe va avea acces. Um, și de asemenea care vor fi procedurile care trebuie să se urmărească atunci când ar apura probleme tehnice uh, temporare care să um, facă să fie imposibil să se introducă date punctuale în sistem. Și Uh, de asemenea, îmi propun să se alinieze sistemul de intrări și ieșiri cu legislația existentă, cum ar fi noul, noul uh, regulament de protecție a datelor și alte uh, pachete legislative care sunt acum în negocieri sau care urmează să fie discutate în viitorul apropiat, cum ar fi Eurodac sau ETIAS. De asemenea, voi încerca Uh, să um, existe considerente care să fie aliniate cu articole și cu um, definiție. De asemenea, voi căuta să existe standarde de calitate în modul în care se colectează datele privind amprentele și um, uh, imagine faciale, astfel încât acestea să fie folosite um, în scopurile care sunt uh, intenționate și să asigure interoperabilitatea cu alte sisteme, astfel încât să se evite suprapunerile în ceea ce privește colectarea și arhivarea datelor. De asemenea, trebuie să asigurăm implicarea Parlamentului European prin rapoarte uh, pe care le va redacta EULISA uh, în diferitele etape de creare a sistemului. După cum știți, EULISA este actorul principal al acestui sistem. De asemenea, trebuie să asigurăm și să definim rolul agenției EULISA, să se lămurească faptul că aceasta va fi autoritatea competentă uh, pentru gestionarea sistemului, precum Um, să se lămurească și răspunderea acesteia pe întreaga durată a ciclului sistemului. Intenția mea este ca sistemul de intrări și de ieșiri să fie operativ în 2020 și de aceea trebuie să lucrăm în mod ferm în uh, primul uh, semestru al anului următor. Este un raport foarte important, nu doar pentru viitorul sistemului, ci și pentru că are repercursiuni asupra altor proiecte legislative, cum ar fi viitorul uh, Uh, sistem de informații ETIAS. Uh, intenția mea inițială era să propun ca termen de depunere a amendamentelor data de 10 uh, ianuarie la orele 18, însă mi-am dat seama că e perioada aceasta anului cu um, vacanța de sărbători și um, am ținut cont de ce au spus colegii noștri, așa că vreau să propun o extindere a termenului până joi, la orele 14. În felul acesta am putea să ținem cont de um, amendamente, să le discutăm în luna um, februarie, să vedem la câte compromisuri putem să ajungem și să votăm pe 28 februarie. În felul acesta am putea să începem trialogurile la 1 martie, martie sub uh, președinție malteză. Înainte să închei, vreau să mulțumesc din suflet uh, tuturor colegilor pentru contribuțiile lor care au fost absolut necesare. Vă mulțumesc, domnule președinte. Thank you very much, Mr. Diaz de Mera. Mulțumim foarte mult, domnule Diaz de Mera, pentru munca dumneavoastră. Vom începem cu raportorii din umbră prezenți. Predsednic, najprej zahvala poročevalcu Augustinu de Mera. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să mulțumesc raportorului pentru buna cooperare. Aș dori să fac câteva observații uh, generale. Am uh, parcurs un drum lung de la început. Am uh, făcut vizite, un proiect pilot, un studiu și acum avem o nouă propunere programul nu mai este prevăzut pentru uh, vizitatori care, uh, care călătoresc des și mi se pare uh, păcat. E drept că se reduc costurile pe de o parte, însă pe de altă parte propunerea este diferită de cea a uh, Comisiei. În plus, s-a prevăzut o stocare a datelor pe termen mai lung și așa mai departe. Um, obiectivul principal al acestei propuneri este gestionarea frontierelor, uh, înregistrarea intrărilor și ieșirilor și uh, mai ales să se stabilească uh, cine rămâne mai mult decât are dreptul, așa numiți overstayers. Comisia pune combaterea criminalității pe același loc, însă sau ar trebui făcută o diferențiere. Um, toate, toate tipurile de călătorii sunt tratate la fel. Și acum uh, se fac verificări și se iau măsuri împotriva persoanelor suspecte. Conform uh, noilor prevederi, uh, chiar din raportul Macovei pe care tocmai l-am votat, același lucru se va întâmpla și pentru cetățeni UE combaterea criminalității nu are o um, influență asupra trecerii frontierelor. Trebuie să fim uh, conștienți de asta. Nu sunt uh, convinsă de argumentele statelor, și anume că accesul autorităților de aplicare a legii este necesar pentru toți călătorii. Vreau să facem o diferențiere între uh, Uh, călătorii ilegali care respectă legea și care rămân un timp limitat pe teritoriul european și cei care uh, încalcă acestă, aceste reglementări. Cred că trebuie să facem o diferență, de exemplu, și în ceea ce privește mm, perioada de stocare a datelor. Apoi, indiferent de cum va arăta textul final, sistemul Smart Borders va modifica intrar, intrările și ieșirile um, în Europa și percepția noastră a călătorilor care vin în Uniunea Europeană. Va trebui să investim uh, mai multă energie pentru a transmite mai multe informații călătorilor Uh, despre dreptul de intrare și despre uh, toate reglementările în vigoare. Trebuie să cunoască reglementările și consecințele în cazul în care nu le respectă. Trebuie să găsim o abordare um, holistică aici. Noile prevederi pot duce la situația în care lucrurile se înrăutățesc la anumite frontiere expuse. De exemplu, în Slovenia, vara vin câteva milioane de călători. Sunt lucruri uh, pe care, mm, la, în cărora le vor uh, acorda foarte mare atenție. Vreau să fie aplicabile în practică. Mulțumesc! Pentru ECR, domnul Hala Ahu președinte. Grupul ECR sprijină și întotdeauna a sprijinit un sistem de intrare și ieșire. Considerăm că ar fi trebuit să existe așa ceva înainte de eliminarea controlelor la frontieră în Europa, dar mai bine mai târziu decât niciodată. Un uh, astfel de sistem este necesară și pentru, uh, pentru toate tipurile de călători, dar și pentru uh, front, protecția frontierelor noastre externe. Autoritățile de aplicare a legii ar trebui să aibă acces suficient la date, astfel încât aceste date să fie și utile. Perioada de retenție a datelor trebuie de asemenea să fie adecvată și suficientă. Amendamentele depuse de domnul Diaz de Mera sunt uh, bine gândite și echilibrate în general și, bineînțeles, uh, m-aș fi mirat să fie altfel. Mă bucură mai ales faptul că domnul Diaz de Mera a făcut un efort să sincronizeze uh, acest regulament cu alte prevedere, în special Eurodac este cât se poate de important ca reglementările europene să fie uh, armonizate și coerente unele cu celelalte. Deci este un uh, început uh, încurajator și aștept uh, cu nerăbdare cooperarea viitoare cu raportorul și raportorii din umbră. Mulțumesc. Acum uh, reprezentanta grupului ALDE. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să, munce- să mulțumesc raportorului pentru munca excelentă uh, depusă, nu numai asupra textului, dar și uh, organizarea reuniunilor noastre și reuniunile cu uh, experți. Se îmbunătățește propunerea comisiei, clarificând că vorbim despre resortisanți din state, state terțe. Însă anumite elemente din propunerea comisiei ce țin de protecția drepturilor fundamentale nu sunt rezolvate și rămân valabile. Se uh, propune un se propun nou, noi tipuri de date, scopul uh, șederii și uh, în plus uh, retenția datelor este prea lungă. În plus se lipsește un mecanism de supraveghere și Uh, nu există mecanisme de apel pentru uh, chestiuni ce țin de propunerea de uh, protecția datelor. Propunerea comisiei ținea numai de protecția frontierelor. Era vorba de îmbunătățirea controalelor la frontieră și așa mai departe. Și, într-adevăr, mă întreb cum putem să abordăm atât de multe domenii de aplicare și obiective diferite. Amendamentele pe care le voi propune vor fi în ideea de a limita stocarea de date biometrice, stabilirea unui cadru pentru accesul uh, forțelor de aplicare a legii uh, la date în așa fel încât el să fie proporțional, proporționat și apoi reducerea uh, perioadei de stocare a datelor. Voi coopera cu raportorul și cu raportorii din umbră în speranța să obținem un text echilibrat la final. Mulțumesc, domnul Albrecht, în numele verzilor. Mulțumesc, aș dori să mulțumesc și eu raportorului pentru munca la acest dosar. A avut și uh, bunăvoința să ne ofere mai mult timp pentru amendamente. Cu toții suntem foarte recunoscători pentru asta. Aș dori să sprijin ceea ce au spus Tania Fayon și Angelica Mălnar despre perioada de retenție a datelor și despre posibilită posibilitatea autorităților de aplicare a legii de a accesa datele pentru alte scopuri. Cred că pe ambele uh, subiecte avem uh, propuneri alternative care sunt mai potrivite decât uh, scopul acestui dosar. Altfel, cred că am crea o bază de date mult prea mare, cu o perioadă de retenție foarte îndelungată, lucru care nu s-ar potrivi scopului pentru care construim această bază de date. Și până la urmă ar fi și mult mai scump decât ceea ce uh, dorim și uh, considerăm că este necesar ca sistem aici. Cred că mai ales uh, schimbarea perioadei de rotenție față de propunerea comisiei um, și această prelungire nu, nu mi-o pot explica. Nu înțeleg de ce s-a făcut acest lucru. Apoi, ce spunea Tania Faion, diferențierea între cei care călătoresc în mod uh, regulat și cei um, care poate um, Um, duc la anumite anomalii sau constituie anumite anomalii. Trebuie să fie clar că sistemul respectă apoi aceleași standarde de protecție a datelor precum cele discutate în pachetul privind protecția datelor. De asemenea, trebuie să aliniem uh, standardele de protecție a datelor în diferitele sisteme ale Uniunii Europene, așa cum am solicitat uh, întreprinderilor și statelor membre să o facă. Mulțumesc, spune președintele. Mai dorește cineva să intervină? În regulă. Mă întorc acum la domnul Diaz de Mera pentru intervenție finală. Vă mulțumesc mult, domnule președinte. Doar câteva cuvinte. Vreau să mulțumesc uh, și să um, mi-arăt recunoștința față de Tania. Dar uh, nu mai vreau să adaug mult la ce ai spus, pentru că știi mai mult uh, decât mine despre acest raport, sau cel puțin la fel de mult ca mine, așa că am nevoie de tine, asta fără îndoială. Am nevoie de sprijinul tău și am nevoie și de îndoielile tale, de corectările tale. De asemenea, vreau să-i mulțumesc lui Iusif care și el are o experiență foarte mare mm, legată de acest raport. Vreau să-ți mulțumesc pentru cuvintele adresate. Și o să vedem ce putem să facem ca să sincronizăm sistemul de intrări și de ieșiri, poate sisteme, ai menționat Eurodal, dar sigur că o să ținem cont de acesta și la fel și de EDIAS. Apoi, pentru Angelica. Știu că este nouă pe raport, dar a demonstrat deja că este foarte activă și vreau să-i mulțumesc pentru, uh, pentru diferitele subiecte pe care le-am uh, discutat. Ea se referă la faptul că există um, o lipsă de proporționalitate în ceea ce privește uh, durata uh, păstrării datelor însă oricum acest lucru va face obiectul uh, unei dezbateri mai amănunțite și pe bună dreptate. Pe Angelica, dar la și pe mine, ne preocupă să existe un acces corect al uh, forțelor uh, de ordine, de securitate din stat la aceste date. Dar așa cum s-a întâmplat și cu, um, spre deosebire de propunerea anterioară, acum nu mai este vorba de un uh, aspect secundar, ci este unul esențial din um, um această propunere. Apoi, um, um în plus, uh, colegul nostru, Zan, este um, un militant, este um, o persoană foarte importantă pe partea de protecție a datelor și mi-a plăcut faptul că ai spus că pachetul acesta legislativ respectă protecția datelor. Mă bucur. Bun. Acesta este începutul unui uh, drum, uh, uh, cred că va fi unul foarte rodnic și le mulțumesc tuturor. Thank you, Mr. Diaz de Mera. I was going to say we... Mulțumesc, domnule Diaz de Mera. Doream să spun că am fost binecuvântați cu un uh, raportor și raportor din umbră foarte bun. Bun, binecuvântat nu e cuvântul potrivit, dar avem acest avantaj. Este un bun punct de plecare. Termenul pentru amendamente este 12 ianuarie. Tocmai am clarificat asta cu domnul Diaz de Mera, pentru că știm că vor fi câteva amendamente. Mulțumesc uh, și mulțumesc și raportorilor uh, din umbră. Dragi colegi, din nou mergem către domnul uh, Diaz de Mera, prezentarea situației privind uh, negocierile de trialog pentru lista statelor terți ale căror uh, resortisanți trebuie să dețină o viză și derogările aferente și revizuirea sistemului de mecanism, mecanismului de suspendare. Uh, pe 29 noiembrie și ieri pe 7 decembrie au avut loc două reuniuni de trialog. Aș dori să îl rog pe domnul Diaz de Mera să ne prezinte situația. Bien, muchas gracias, señor Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Sunt uh, mulțumit să informez comisia noastră că am avut un rezultat bun la ultimul uh, trialog de ieri. În primul rând, aș dori să mulțumesc, să le mulțumesc diferitelor grupuri politice din acest Parlament. Și aici aș dori să mă refer la toată lumea, dar în special la Brigitte, la doamna la Birgit Sipel. Știți că avea grupul său politic și uh, um, ei considerau că există discrepanțe foarte mari uh, pe fond uh, în ceea ce privește raportul acesta, dar până la urmă, cumva spiritul de spiritul european percepția asupra Europei până la urmă a prevalat și au făcut niște concesii pe care le prețuiesc foarte mult. Uh, și vreau să le mulțumesc Naie și grupului uh, socialiștilor. Vreau de asemenea să spun că trebuie să spun același lucru și despre liberal și despre liberal și despre ECR. Și vreau de asemenea să manifest uh, respectul pentru două grupuri care nu o să sprijine, dar care au avut uh, o participare foarte activă. Mă refer la GUE și la Verzi. Vreau să le mulțumesc tuturor pentru că au ajutat să deblocăm această tematică. O tematică în care este foarte complexă. De ce? Pentru că soluția, soluționarea acestuia este ă, strâns legată de eliberarea de vize, de ridicarea vizelor pentru Georgia și Ucraina. Și dacă deblocăm acest raport, atunci putem să lansăm un semnal um, de speranță clară pentru popoarele acestea, pentru cetățenii acestor două state. Și de aceea vreau să le mulțumesc tuturor și de asemenea secretariatului și tuturor asistenților și colaboratorilor noștri și din grupul meu și din celelalte grupuri politice care au participat și au avut un rol decisiv ce să spun, suspansul a durat până în ultimul uh, moment. După acord uh, am avut, um, mă rog, uh, discuții până la miezul nopții. Am avut o problemă legată de uh, Franța și din, fe- din fericire din Franța am primit până la urmă acordul. Uh, astfel încât să deblocăm dosarul. Deci a fost, uh, mă rog, mai, mai greu, a fost uh, un proces greu, dar până la urmă am reușit și vă mulțumesc foarte mult. Mulțumim, uh, domnule Diaz de Mera. Iată, o prezentare elegantă. E un eufemism, poate, cred că a fost unul dintre dosarele cele mai dificile pe care puteați să le, avea, să le aveți. Deci, mulțumesc uh, colegilor, de asemenea, care în spiritul liber au contribuit la uh, finalizarea acestui dosar. Nu am spus uh, ceea ce era evident de la început, și anume că vom putea vota acest, uh, acest dosar datorită dumneavoastră și colegilor deci le mulțumesc. Aș dori să verific și dacă președinția slovacă dorește să intervină pe acest uh, punct pentru a asculta ce au de spus. Pe scurt, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să subscriu la ceea ce tocmai ați spus. A fost un dosar cât se poate de delicat și a fost tratat cu uh, i s-a acordat prioritate atât de către Consiliu cât și de către Parlament. Aș dori să felicit uh, această comisie pentru raportorul pe care l-a ales, deoarece angajamentul său uh, ne-a permis să ajungem la acest compromis și la acest succes despre care vorbim astăzi. Aș dori să mulțumesc și uh, raportorilor din umbră, care, bineînțeles, au sprijinit munca raportorului și aș dori să mulțumesc um, Comisiei pentru rolul uh, pe care l-a jucat în, întreg, în acest întreg uh, proces. Mă voi opri aici. Uh, mai sunt multe lucruri ce ar putea fi spuse, dar deocamdată cred că este suficient. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Ne bucură să auzim asta și din partea președinției. Mulțumesc! încă o dată către grupuri și personalul care a lucrat la acest dosar. Aș dori să le mulțumesc. Dacă mai dorește cineva să adauge ceva, domnul Diaz de Mera, vă rog. Pues, para concluir, domnul președinte. Ca să închei, domnule președinte, vreau și eu să subliniez uh, munca și profesionalismul președinției slovace. A fost un proces de negociere dur, însă ne-am bazat foarte mult pe înțelegere reciprocă și pe profesionalism. Și vreau și eu să adresez același tip de cuvinte și comisiei, care a știut uh, să se, păstre, să se mențină ferm pe poziții, dar a făcut uh, și concesii care au fost în folosul cooperării interinstituționale. Așa că multe mulțumire și Consiliului și Comisiei. Mulțumesc. Și eu aș dori să mulțumesc Consiliului și Comisiei. Mulțumesc, uh, dragi colegi. Trecem mai departe la punctul 6 de pe ordinea de zi. Agenția pentru Drepturi Fundamentale este în urma unei solicitări a comisiei noastre ca agenția uh, să vină cu două avize ce țin de munca noastră în domeniul sistemului comun uh, de azil. Primul aviz ține de respectarea drepturilor fundamentale în hotspoturile din Italia și Grecia și al doilea era referitor la impactul prevăzut asupra copiilor a uh, propunerii Comisiei privind regulamentul ă, Dublin 4. Îl vom asculta întâi pe domnul Nespor, ce va prezenta primul aviz despre hotspot-uri, și apoi ă, pe domnul Molnar, care ne va prezenta al doilea aviz în ceea ce privește propunerea de reformă Dublin. După aceea, toată lumea va putea adresa întrebări. Colleagues, we're just setting up a slide presentation with Mr. Nespor. You ready? Just pausing while we set up the slides. Instalăm uh, prezentarea și apoi începem. And this is on the hotspots. Uh, Dragi colegi, prezentarea e pregătită. Deci, uh, prima prezentare va fi din partea domnului Nespor, în ceea ce privește hotspoturile. Vă rog, domnule Nespor. Mulțumesc, domnule președinte, bună dimineața, doamnelor și domnilor. Mulțumesc foarte mult pentru oportunitatea de a vă prezenta uh, ultimele două avize de la Agenția privind drepturile fundamentale, FRA. Am să vă vorbesc despre hotspoturi în Grecia și Italia, iar uh, colegul meu, uh, Tamaș Molnar, va vorbi despre propunerea de revizuire a regulamentului Dublin cu, accentuând situația copiilor. Nu voi intra în detalii referitor la ce sunt hotspoturile și cum funcționează. Știți foarte bine asta. M-am întâlnit cu câțiva dintre dumneavoastră la Lesbos în iunie, când o delegație parlamentară a, a vizitat acest hotspot. Deci uh, știu că cunoașteți foarte bine uh, sistemul și cum funcționează el. Câteva cuvinte despre filozofia generală a avizului nostru, abordarea bazată pe hotspoturi se dorește a fi un răspuns coordonat la uh, sosirile pe mare la diferite niveluri. În primul rând este coordonare la nivel procedural, deci anumite proceduri să fie concentrate într-un singur loc, deci primirea, identificarea inițială a solicitanților de azil și de și a migranților uh, într-un singur loc, apoi astfel încât ei să poată fi uh, apoi direcționați către diferite alte pro, uh, proceduri. În același timp, hotspoturile trebuie să ofere un răspuns coordonat și din partea actorilor implicați. Și am văzut un nivel de prezență al UE fără precedent, mai ales în ceea ce privește EASO și uh, Frontex, dar și Eurojust. Iar uh, avizul uh, face referire la asta. Aceste agenții în continuare au numai un rol de susținere față de autoritățile naționale însă în același timp activitățile lor au un impact puternic în anumite domenii, cum ar fi procesarea solicitărilor de uh, azil. Deci, uh, din punctul nostru de vedere, asta înseamnă responsabilitate comună a statelor membre UE în, uh, pentru situația din hotspoturi chiar și lipsurile de drepturi fundamentale, care nu țin direct de uh, actorii UE în hotspoturi, au un impact asupra legitimității acțiunilor UE în aceste hotspoturi. Între aprilie și septembrie 2016, Agenția privind drepturile fundamentale a fost prezentă în hotspoturile din Grecia pentru a uh, identifica lacune, uh, deci um, avizul uh, se bazează pe experiențe um, trăite la fața locului. Încă un element, în general, avizul trebuie să reflecte diferențele între situațiile din Grecia și Italia. Atât uh, natura fluxurilor migratorii, uh, cât și modul în care au fost afectate hotspoturile de alte evoluții, uh, Uh, trebuie să fie reflectate, mai ales uh, declarația UE Turcia din uh, martie 2016, care înseamnă că hotspoturile uh, elene se bazează mai ales pe returnare, în special către Turcia. Apoi solicitările de azil sunt uh, procesate direct în hotspot în Grecia, dar nu și în Italia. capacitățile și procedurile nu au putut fi implicate, nu au putut fi aplicate chiar din momentul lansării. Se ia în considerare faptul că s-au făcut unele îmbunătățiri uh, de la luarea de măsuri, dar persistă în continuare lacune grave în ceea ce privește conformitatea cu drepturile fundamentale și vă voi prezenta câteva dintre ele pe care le-am identificat. Întâi, accesul la protecție internațională, pentru că facilitate, faci, facilitarea la proceduri uh, de azil este obiectivul hotspoturilor. O bună parte din oamenii care ajung în Italia și Grecia cer azil când ajung. Deci, uh, registrarea imediată și canalizarea către proceduri de azil și este o contribuție potențial pozitivă a hotspoturilor. În același timp, mai ales în Grecia, și acest lucru este unul, uh, un element fundamental despre care vorbim în acest aviz, hotspoturile au devenit un uh, loc de blocaj pentru a avea acces la protecție internațională, mai ales în ceea ce, din cauza întârzierilor în procesare. S-a început cu întârzieri de Uh, înregistrare, lucru care s-a îmbunătățit încet, încet și datorită muncii uh, personalului EASO. Ei bine, întârzierile au continuat pentru că s-au prioritizat anumite naționalități. Inițial, uh, cei de naționalitate siriană erau procesați întâi pentru a se decide Uh, dacă sunt eligibili sau trebuie să fie returnați către Turcia. Și doar apoi uh, erau uh, procesate solicitările din alte naționalități, de alte naționalități, de exemplu din Pakistan. Asta a dus la situații în care aceste naționalități neprioritizate au așteptat în hotspoturi uh, timp de șase luni, unii de când uh, de, de la declarația UE Turcia. Unii dintre ei așteaptă în continuare interviurile. Acest lucru are efecte multiple, în primul rând aglomerarea hotspoturilor din Grecia, apoi efectul asupra drepturilor copiilor, mai ales cei neacompaniați, unde există probleme cu procesarea, dar și probleme cu reunificarea familială. Cei uh, a căror cerere de azil nu a fost înregistrată uh, au probleme cu procedurile de reunificare familială. Și nu în ultimul rând, ci cu siguranță cel mai grav punct, s-a contribuit la tensiuni și frustrări între diferitele naționalități și uh, oarecum și la violența pe care am putut-o vedea în hotspot-uri. Deci, uh, unul dintre elementele pe care aș dori să-l subliniez este că aceste hotspot-uri trebuie să stabilească ca prioritate uh, circulația uh, și nu să blocheze uh, persoane. Apoi, următorul punct, copii în hotspot-uri. O bună parte din avizul nostru se referă la acest subiect. Câteva statistici. 37% din cei sosiți în Grecia în 2016 sunt copii. Vorbim despre uh, familii, dar și despre copii neacompaniați, copii uh, separați sau care sunt uh, acompaniați de persoane care nu sunt părinții lor. Deci situa situația copiilor este o îngrijorare generală în hotspoturi, dar problema este cu atât mai gravă pentru copiii neacompaniați. Câteva cifre. În primele luni ale lui 2016 se estimează că 19.000 de copii neacompaniați au sosit în Italia. Atât în Grecia cât și în Italia, copiii neacompaniați, conform legislației naționale, ar trebui să fie mutați către facilități dedicate după ce sosesc, pentru a proteja bunăstarea și interesul copiilor, lucru care nu se întâmplă în multe cazuri. Tocmai pentru că nu există capacități nici în Italia, nici în uh, Grecia. În Grecia cifrele ne arată că jumătate din copiii de pe lista de așteptare sunt trimiși mai departe iar ceilalți rămân în uh, hotspot-uri pentru că nu, au, uh, nu există alte posibilități. Copiii care rămân în hotspot-uri uh, sunt supuși unor măsuri de tu, uh, în care li se numește un uh, tutore uh, temporar, un funcționar public poate fi vorba de un procuror uh, de primari, uh, de uh, șefi de poliție și acești oameni își, fac acest, își îndeplinesc această funcție pe lângă funcția lor obișnuită. Nu sunt specialiști, nu au resurse, nu au calificările de a uh, se ocupa de această sarcină în măsura în care este necesar și când, de exemplu, un primar al unui oraș pe lângă sarcinile lui de primar, trebuie să fie gardian uh, pentru 200 de copii, este clar că devine numai uh, o sarcină formală, fără nicio șansă de a-i ajuta pe acest, acești copii uh, la nivel individual. Bineînțeles, există o nevoie de a-i proteja pe acești copii neacompaniați în hotspoturi pentru a se asigura că nu pățesc nimic, trebuie să fie separați de adulți, trebuie uh, să uh, facem în așa fel încât ei să nu dispară și soluția este un arest de protecție. Asta înseamnă că copiii practic sunt deținuți într-un în hotspot sau într-o parte a hotspotului fără oportunitatea de a putea pleca de acolo. Condițiile în aceste secții nu sunt uh, potrivite pentru copii pentru perioade îndelungite, lipsesc facilitățile, condițiile de primire nu sunt uh, suficiente, nu au acces la educație și uh, probleme de um, uh, securitate. Am auzit cu toții de violuri asupra copiilor neacompaniați în unele dintre aceste hotspoturi. Și, bineînțeles, problema um, este o problemă mare lipsa personalului de protecție a copiilor. S-au făcut câteva planuri de către autoritățile naționale, atât cele elene cât și cele italiene, planifică o reformă legislativă, uh, dar procesul este pe termen lung și nevoia uh, de a proteja acești copii este mult mai urgentă decât se poate face printr-o schimbare legislativă. Ultimul slide, vă rog. Ultimul subiect uh, important, uh, de fapt, conține mai multe elemente. Uh, am numit asta sensibilitatea de gen, dar este vorba și de diversitate de gen. Așa cum sunt copii în hotspot sunt și femei în hotspot-uri. Nu, hotspoturile nu sunt locuri în care sunt ținuți tineri bărbați sănătoși. Compoziția este mult mai variată. Ehm, nu se ține cont de cele mai multe ori ehm, de eh, diversitatea de gen și femeile sunt supuse unui risc în aceste hotspoturi, incidentele violente eh, sunt eh, adesea întâlnite în aceste hotspoturi. Vulnerabilități suplimentare apar, unele femei pot fi gravide, multe sunt traumatizate și au, și au pierdut poate uh, via, uh, familia uh, pe mare, um, cazuri de traficare. Știm în Italia că vin multe uh, femei din Nigeria. O mare majoritate, conform estimărilor, sunt traficate în Europa pentru exploatare sexuală. Serviciile pentru aceste persoane sunt limitate în hotspoturi și șansele de a fi trimiși către alte trimise aceste persoane către alte servicii sunt foarte reduse. Soluțiile sunt uh, surprinzător de uh, facile. Creșterea numărului de personal femei din hotspoturi. Este o chestiune de interviuri, uh, mai ales la interviurile de azil, poate fi util pentru Uh, o femeie să, să mărturisească anumite lucruri mai degrabă unei femei decât uh, unui bărbat, lucruri care sunt relevante pentru nevoia lor uh, de a fi protejate și pentru solicitările de azil, inclusiv luarea de amprente um, și astfel de elemente pot fi mai ușor făcute de femei. Apoi, patrule noaptea, care nu au loc în fiecare, în fiecare hotspot. Apoi, Uh, facilități uh, sanitare uh, separate. Se întâmplă în majoritatea hotspoturilor, dar în același timp există locuri în care nu sunt uși la, toale, la toalete. Toalete care sunt folosite de toată lumea, indiferent de gen. Știm că în anumite hotspoturi femeile nu se duc la toaletă noaptea pentru că se tem să fie hărțuite sau uh, abuzate. La, la fel cu uh, băile, zone pentru femei, zone pentru familii. Nu, sunt, uh, nevoie, nu e nevoie de foarte mari uh, eforturi. Acestea ar fi unele dintre cele mai uh, facile care, sugestii care ar putea fi preluate de către statele membre. În concluzie, hotpoturile pot fi în viitor un model pentru a gestiona noile sosiri, respectând drepturile omului, însă unele dintre lacune sunt cât se poate de grave. Trebuie abordate în mod urgent, prin politici, prin uh, reacții legislative atât la nivel UE cât și la nivel național. Uniunea Europeană are o responsabilitate pentru gestionarea hotspoturilor, are responsabilitate pentru a se asigura că se stabilesc prioritățile corecte și are obligația de a sprijini, bineînțeles, statele membre în așa fel încât um, um, toate operațiunile să aibă loc în așa fel încât să se respecte drepturile omului. Mă opresc aici, vă mulțumesc uh, pentru atenție și vă stau la dispoziție pentru întrebări. Thank you very much. Uh, you haven't you've taken the right amount of time because we Mulțumesc foarte mult. Noi am cerut acest uh, aviz și le mulțumesc colegilor că au stat, au rămas în sală și vă mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. Sunt câțiva colegi care au cerut să intervină. și am să le dau cuvântul în ordinea înscrierii la cuvânt. Mrs. Lauriston. Okay, thank you. Mai întâi, domnul Alaho. Mulțumesc. Mulțumesc pentru această prezentare. Referitor la copiii din hotspoturi, când spuneți copii, vă referiți la orice persoană care uh, afirmă că se află sub vârsta de 18 ani? Uh, și dacă da, se folosește cumva la vreun hotspot un test de vârstă, cum faceți diferențierea între copilul copil și cineva care spune că are 17 ani, de exemplu? Ce diferențe există între serviciile care li se furnizează? Spuneați că 37% de, la sută dintre persoanele uh, de 17 ani ajung în Grecia. Asta înseamnă că, practic, uh, este o cifră care reflectă numărul de persoane de vârsta respectivă care ajung în uh, Grecia? Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc pentru prezentare, este interesant și să citesc studiile dumneavoastră, fiindcă sunt foarte la obiect. Iar acum ne aflăm în mijlocul unui proces de reformare a întregului sistem de azil din Europa. De aceea ne bizuim pe sprijinul dumneavoastră ca de data aceasta acest sistem să îl concepem corect, spre deosebire de ce s-a întâmplat ultima dată. Uh, sistemul de la Dublin s-a suspendat în țară după țară. Și acum revenind la problema copiilor, acum câteva zile, aici în Parlamentul European, am organizat un schimb de opinii cu o mulțime de ONG-uri din Italia și din Grecia, sau care își desfășurau activitatea acolo și ce ne-au arătat ele este că copiii dispar. 10.000 de copii au dispărut de pe radar în Europa numai în ultimul an. Asta potrivit cifrelor Europol. Ori dacă situația este acum așa cum ne-au arătat aceste ONG-uri care își desfășoară activitatea în hotspoturile din Italia și Grecia, asta înseamnă că copiii sunt deținuți luni de zile fără niciun sens, fără să se bucure de niciun fel de grijă. Nimeni nu ține seama de vulnerabilitatea copiilor, în special a celor neînsoțiți. Este foarte greu să ne închipuim cum cum ar uh, rămâne copiii în aceste hotspoturi, în aceste condiții și cum de n-ar încerca să fugă, să scape de acolo. Prin urmare, trebuie îmbunătățite standardele de primire, condițiile de viață din aceste hotspoturi, așa încât să-i determinăm să rămână acolo, să-i descurajăm să se uh, angajeze în deplasări secundare în Uniunea Europeană. Trebuie îmbunătățite condițiile și în acest moment considerăm că asta este ce trebuie făcut. Acest lucru este esențial. Din experiența mea, din ce am văzut în ce privește custodia sau copiii lăsați uh, uh singuri, copiii care nu sunt însoțiți, așa cum uh, a arătat și curtea, vulnerabilitatea extremă a copiilor prevalează în fața statutului de migrant ilegal al unui copil. Asta spune curtea. Și atunci, cum putem noi să ne asigurăm că respectăm ceea ce a spus însăși curtea? Care ar fi sfatul dumneavoastră ca data viitoare să avem un sistem mai bun? Ar, ar fi și alte probleme de semnalat, dar de data aceasta prefer să mă concentrez pe copii. Mulțumesc, doamna Lawrence. Mulțumesc foarte mult! Pare aproape incredibil că discutăm luni întregi despre situația acestor copii aflați în condiții inumane. Este practic o crimă împotriva umanității ce li se întâmplă acelor copii, împotriva principiilor elementare, de bază ale umanității. De aceea cred că uh, Așa cum spuneați și dumneavoastră, este urgent să, luăm, să întreprindem acțiuni. Dar la ce vă referiți exact când spuneți urgent? Înseamnă peste o zi, două, o lună, două, trei sau trei ani? Cine răspunde până la urmă? Cine este tras la răspundere și e dus în instanță, poate, pentru aceste crime împotriva umanității? E problema Italiei și a Greciei? Nu! Sistemul de protecție a copilului nu este creat pentru a fi doar un sistem național, este un sistem european, global. Și mai am o întrebare legată de acea inițiativă de la Bratislava, cum a fost ea numită, cu privire la reglementarea eficientă, inteligentă și așa mai departe. Dar care ar fi măsurile urgente care trebuie întreprinse pentru apărarea acestor copii? dacă tot vorbim de această reglementare. Cine va veni cu soluții? Înființăm o uh, unitate de îngrijire a copilului la nivelul Parlamentului European. Asta e soluția? Nu. Asta nu poate fi o soluție. Este dovada cea mai clară că în această situație în care punem răspunderea pe umerii Greciei și Italiei, sistemul de la Dublin nu este adecvat. polițistul din Italia sau din Grecia răspunde de mii de copii? Este imposibil de închipuit așa ceva. Dumneavoastră, care v-ați ocupat de această analiză, aveți vreo soluție de sugerat? Care este, din punctul dumneavoastră de vedere, soluția ideală? Mulțumesc! Thank you very much. Um... Mulțumesc, doamnă Lauristin. Și sunt convins că mulți colegi au aceleași îngrijorări V-aș adresa și eu o întrebare apropo de ce spune doamna Wickström. Am văzut un reportaj Reuters cu privire la creșterea numărului de posibili refugiați și solicitanți de azil despre care se spune în baza anumitor probe că sunt acum victimele unor violențe, uh, ale unor uh, crime chiar, ale traficanților și că aceste lucruri se pot întâmpla chiar în hotspoturi. Se vorbește acum de terorizarea refugiaților, lucru care se adaugă la cele despre care vorbea doamna Lauresten. Deci, întrebarea mea aceasta este. Aveți cumva vreo probă a exacerbării activității acestor uh, traficanți? Știți de, chiar de crime împotriva acestor oameni, așa cum uh, spuneau uh, jurnaliștii de la Reuters? Aveți informații în acest sens? Apoi, o altă întrebare în legătură cu Europol. Europol investigează acum aceste uh, afirmații, dar v-ați referit și dumneavoastră la Europol în raportul dumneavoastră. Europol în fața comisiei noastre a vorbit despre faptul că autoritățile naționale au fost alertate de Europol. Ați identificat dumneavoastră cumva vulnerabilități la nivelul autorităților naționale în modul în care asigură ele protecția copiilor? și doamna Sipel dorește să intervină. Thank you, Chair, and sorry that I only come... Mulțumesc. Domnule președinte, îmi cer scuze că am uh, ajuns mai târziu și că intervin mai târziu. Vorbeați despre progresele care s-au făcut în Grecia și în Italia. V-ați referit și la unele lipsuri și la o serie de motive pentru care se întâlnesc încă astfel de lipsuri care probabil că nu există doar în Grecia și în Italia. Vorbim despre drepturile fundamentale, mai ales în hotspoturi, în țările de primă sosire a minorilor și altor refugiați. Ce părere aveți dumneavoastră dacă începem acum să-i trimitem înapoi pe refugiații care ajung în Germania, în Regatul Unit și așa mai departe, refugiați care au ajuns prima dată în Grecia? Care credeți că va fi efectul asupra acestor state membre dacă celelalte state membre încerc să le trimi, încearcă, încep să le trimită înapoi refugiații celor, în țările de primă sosire? Se va îmbunătăți situația acestor refugiați, mai ales a copiilor? Poate că următoarea prezentare ar fi momentul potrivit pentru a adresa această întrebare, dar doamna Wickström dorește să intervină din nou. Mulțumesc pentru generozitate, domnule președinte. Am adresat deja o întrebare, dar mi-a mai venit una în minte. Domnul președinte, da, uneori mai avem un pic de timp. Nu vreau să vă laud, dar ați fost destul de eficienți. Și cred că și întrebarea dumneavoastră e pertinentă. Da, mulțumesc foarte mult. Mă gândesc la directiva privind drepturile victimelor, adoptată în 2011, o directivă care este acum implementată în toate statele membre, inclusiv în Italia și Grecia. După cum știm, acolo sunt prevăzute dispoziții speciale pentru victimele cu nevoi speciale, în special femeile și copii, inclusiv femeile și copiii, iar persoanele din hotspoturi ar intra în această categorie. Fra, a avut în vedere dispozițiile acestei directive? Ați analizat modul în care se aplică ea în hotspoturi? Cred că întrebarea mea e foarte dificilă, dar cred că subiectul trebuie abordat pentru că directiva a fost adoptată și ar trebui să se aplice și în Italia și Grecia. Mulțumesc tuturor colegilor pentru întrebările adresate. Știu că nu aveți cum să le răspundeți tuturor, dar pentru că noi am cerut uh, punctul dumneavoastră de vedere, vă rog să ne l dați. Vă mulțumesc foarte mult pentru toate aceste întrebări, întrebări excepționale, fără nicio exagerare, ceea ce arată că la această reuniune participă exact acei membri care chiar sunt interesați de subiect. Ceea ce noi apreciem foarte mult și sigur că ne străduim să răspundem acestor întrebări atât cât putem. Voi începe cu prima întrebare care mi s-a adresat. E o întrebare, e adevărat, foarte la obiect, dar poate că uh, conținutul său vizează un pic altceva decât pare la prima vedere. Copiii care ajung în Grecia, în special, din cauza faptului că e vorba de prima țară de sosire și care aleg să nu se declare drept copii. Pentru că știu că a fi copil în această situație e mai degrabă o îngrădire decât o oportunitate. Uh, dacă ai 17 ani, ești minor, uh, ești neînsoțit, dar ești totuși un tânăr, un tânăr bărbat, până la urmă, chiar dacă legal ești minor. O să spui că ai 18 ani. 37%, cifra la care mă refeream eu, este o estimare a UNHCR, a ICNUR, și care vizează persoanele care se declară astfel imediat după sosire. Se efectuează niște evaluări dacă o persoană se declară a fi copil și există temeiuri să nu fie crezută respectiva uh, afirmație de către autorități, atunci se face o evaluare. Însă 37% este o cifră care se registrează înaintea acestei uh, evaluări, chiar dacă ea nu scade mult, probabil nici după evaluare. Însă observația e pertinentă. În ce privește întrebarea doamnei Wikström cu privire la copii. De fapt, toate întrebările s-au referit la copii. E o, clar o problemă care vă interesează foarte mult. E evident că gravitatea acestei probleme uh, vă preocupă foarte tare și vă mulțumesc pentru sprijinul acordat uh, activității agenției din acest punct de vedere. Referitor la copiii care dispar, am vorbit cu colegii de la Eurofor pe această temă de curând și ei mi-au spus că 10.000 este o estimare în jos. De fapt, cifra este mult mai mare. Pur și simplu copiii dispar. Spuneați că copiii sunt deținuți fără niciun fel de motiv, fără niciun rost și că nimeni nu le uh, Uh, nu ține seama de vulnerabilitatea lor. Unul dintre lucrurile triste, desigur, este acela că autoritățile cred din potrivă că îi dețin pentru protecția lor, tocmai pentru că nu dispun deocamdată de alte instrumente prin care să-i apere. Deci autoritățile consideră că e un lucru bun că îi dețin. Prin urmare, nu e neapărat o problemă de gestionare a fiecărui hotspot în față, în parte, ci mai degrabă de capacitatea autorităților naționale. Sigur că un comandant de poliție sau uh, cine conduce hotspotul respectiv poate să impună și o măsură de custodie. Dar asta e un risc pe care și-l asumă ei. Există în în acest caz, fie riscul ca copiii să dispară dacă îi ții în custodie, fie dacă îi deții, dacă îi reții, în, îi, îi ții în detenție, ă, să nu se bucure de condiții ideale. Sigur, motivul pentru care vor să fugă este că nu acceptă condițiile respective copiii respectivi. Asta nu e valabil doar în Grecia și în Italia, ci și în alte țări, după cum știm. Și problema nu are o soluție ușoară. În orice caz, e o problemă care ține de standardele de primire. În unele hotspot-uri aceste standarde sunt insuficiente pentru a garanta bunăstarea copiilor și cu siguranță nu pentru mai multe luni, o chestiune pe care mai mulți dintre dumneavoastră ați semnalat-o. Standardele de primire, și ajung acum la întrebarea pusă de doamna Lauristin, Standardele de primire trebuie îmbunătățite. Acesta este un prim pas urgent de întreprins. Și asta presupune, desigur, și uh, un personal adecvat de mm, protecție a copilului, ceea ce nu e deloc cazul în multe hotspoturi. Numărul adecvat de personal. Apoi, Hotspoturile acestea sunt organizate la nivel național, dar ele sunt susținute și de la nivel european în măsura posibilului și ar trebui să ne asigurăm că copilul nu rămâne într-un hotspot mai mult decât e cazul, mai mult decât necesar. Nevoile copilului trebuie prioritizate la nivelul procedurilor pentru ca copiii să poată să părăsească hotspoturile la un moment dat și trebuie să ne asigurăm că Sistemele care sunt ineficiente în prezent pentru transferarea copiilor în facilități adecvate de pe, din restul țării sau în alte hotspoturi, ca aceste sisteme să devină mai robuste și să poată face față capacităților sporite. să poată avea capacități sporite pentru a face față numărului mai mare de uh, refugiați poți să dublezi uh, numărul de persoane care încap într-o clădire dacă chiar vrei, dar uh, trebuie să nu le împietezi nici uh, interesul superior al copilului și nici bunăstarea și condițiile adecvate. Ce se întâmplă trebuie privit și în din punctul de vedere al măsurilor care trebuie întreprinse urgent, spuneați dumneavoastră. Cred că trebuie în anumite cazuri uh, adoptate măsuri la nivel național de către guverne pentru hotspoturile respective, alteori de la nivel european. Nu există o singură soluție ideală Sigur că drepturile copilului trebuie să rămână o prioritate. Fiindcă există în hotspoturi oameni foarte tineri sau copii care fug de război, uh, care uh, adesea au făcut uh, parte din familii sfâșiate de război și de condiții dificile, ani de zile uneori. Ajung în Europa Și nu cred că dacă Europa îi tratează în felul acesta, așa dorește Europa să, fie ă, să, să rămână în memoria lor pe viitor. Sunt oameni care fug de persecuții. Și cred că ar trebui să sprijinim toți actorii implicați pentru a obține rezultate mai bune. În ce privește întrebarea referitoare la directiva privind drepturile victimelor. Fra a muncit mult la această directivă, a analizat și punerea în aplicare a directivei în ultimii ani. Dar e o chestiune greu de analizat în contextul hotspoturilor. Sincer vorbind, aceasta este o etapă în care deocamdată nu se aplică majoritatea procedurilor. Cei mai mulți oameni nici nu raportează violențele sau uh, infracțiunile care s-au comis împotriva lor. Sau există probleme de protecție atât de grave încât celelalte nici nu au cum să fie abordate, încât nici nu au cum să fie abordate în uh, uh, hotspot-uri pentru că există alte priorități. Aici uh, se implică foarte mult actorii neguvernamentali, uh, organizațiile de voluntari și în momentul de față, în ciuda eforturilor organismelor naționale și europene, e o problemă care pur și simplu nu este prioritară. Asta e situația. Referitor la problema traficului de persoane și violența traficanților, violențele înfăptuite de traficanți, cunoaștem existența acestor uh, informații, acestor rapoarte. Este însă o problemă care necesită o analiză mult mai aprofundată. Nu, nu putem doar să spunem că situația este groaznică și atât. Sigur că ea este. Uh, Înțelegem că combaterea traficului de persoane trebuie să fie una dintre priorități la oaltă cu rezolvarea celorlalte probleme uh, produse de fenomenul acesta al migrației. Și cred că Europol este organismul mai potrivit pentru a răspunde la această problemă. Noi încercăm să alertăm atunci când aflăm de astfel de lucruri autoritățile naționale uh, iar cooperarea depinde în mare măsură de capacitatea de reacție rapidă a acestor autorități naționale. Ce am văzut noi? Am văzut că există oameni adesea vulnerabili, unii dintre ei sunt dispar de la hotspoturi. Am făcut referire la cazul unui nigerian, o, o nigeriană, o femeie care a dispărut și care a fost victima exploatării, uh, dar este doar un singur caz, sunt mult mai multe astfel de situații. Noi, noi înșine, agenția noastră nu are uh, probe, dovezi, informații punctuale în acest sens. În ce privește întrebarea doamnei Sipel, ea se leagă de prezentarea colegului meu cu privire la sistemul de la Dublin, la regulamentul de la Dublin, însă pot și eu să spun că statele membre consideră în continuare că returnările în baza regulamentului de la Dublin, returnările uh, către Grecia, uh, ceva care trebuie evitat, ceva care ține de trecut. Sperăm ca situația din Grecia să se schimbe și povara cu care se confruntă acum să scadă. Sperăm ca aceste returnări să nu devină o practică. Eu vă vorbesc în, din punctul de vedere al speranțelor Agenției pentru Drepturile Fundamentale din acest punct de vedere. Sper însă că așa se va întâmpla. Mulțumesc foarte mult și cred că întrebarea doamnei Sipel va viza și următoarea prezentare. Doamna Windberg dorește să mai adreseze o întrebare. Îi dau din nou cuvântul. Mulțumesc pentru această prezentare. Îmi dau seama că există unele lipsuri, mai ales acum când uh, multe state au reintrodus controlele la frontieră. Cei din Italia și Grecia au ajuns aproape într-o situație de panică pentru că nu mai reușesc să părăsească aceste țări. Aș avea o întrebare în legătură cu minorii neînsoțiți. Vorbeați despre niște controle, niște evaluări legate de vârstă. Dar nu ne-ați spus cum faceți aceste evaluări. E vorba de declararea de către aceste persoane a vârstei lor. Mm, deci evaluările acestea se fac în baza declarațiilor făcute de oamenii respectivi. Se cer informații despre povestea de viață a fiecăruia dintre ei. Eu aș avea următoarea teorie un minor vine și spune, sau o persoană vine și spune, sunt minor, am sub 18 ani. Caz în care le este mai greu persoanelor respective să meargă apoi într-o altă țară a Uniunii Europene și atunci rămân în Grecia și în Italia. Și atunci, sigur că vor fi tentați să spună că sunt major, că au peste 18 ani, pentru că le-ar fi în felul acesta mai ușor să se deplaseze către țările din Nord. Aceasta e întrebarea mea. Mulțumesc. Voi răspunde foarte succint aceste întrebări. Mai întâi de toate, nu agenția este aceea care face aceste evaluări legate de vârsta persoanelor respective, dar ci, ci autoritățile naționale se ocupă de asta. În cazul în care există o îndoială cu privire la vârsta declarată de persoana respectivă, la frontieră, Atunci când sunt cazuri limit, așa, în, în care o persoană ar putea fi și sub și peste vârsta de 18 ani, te bazezi pe buna credință a declarației. Nu poți decât să bănuiești că cel care declară că este copil, este într-adevăr copil. În cazurile limită, să spunem așa, borderline, se face o evaluare medicală Și la a doua întrebare a dumneavoastră, în Grecia și în Italia există o tendință, într-adevăr, a copiilor să spună că sunt adulți, pentru că în felul acesta s-ar putea deplasa către un alt uh, hotspot. Asta e valabil mai mult în Italia decât în Grecia, dar Într-adevăr, există tendința ca copiii să declare că, este, că sunt adulți și nu minori pentru a rămâne în partea deschisă, să spunem, a hotspotului. Și pentru, eventual și pentru a rămâne împreună cu familia sau cu prietenii cu care doresc să călătorească mai departe, în partea liberă, deschisă a acestor hotspoturi. Sper că în felul acesta să vă fi răspuns la întrebări. Mulțumesc și acum îi dau cuvântul domnului Molnar din nou o prezentare pe care noi am solicitat-o cu privire la impactul asupra copiilor al propunerii de revizuire a regulamentului de la Dublin. Vă rog. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru că mi-ați dat cuvântul. În primul rând, vreau să mulțumesc uh, din suflet pentru invitație și pentru că mi s-a dat ocazia să vă prezint uh, cele mai recente uh, avize ale noastre, doamnelor și domnilor, stimați membri ai Parlamentului European, am să vă prezint uh, pe scurt constatările principale ale avizului uh, FRA cu privire la impactul asupra copiilor uh, propunerii privind revizuirea regulamentului de la Dublin. Noi am făcut o analiză strict juridică. Am încercat să parcurg um, punctele principale. Am să încerc să fac asta cât de repede pot. Avem cinci elemente de bază în acest aviz. Am să le prezint în ordine. În primul rând, un subiect care a fost menționat aici, conform propunerii, anumiți solicitanți ar fi excluși din sistemul Dublin. Ceea ce înseamnă că uh, Procedura privind admisibilitatea sau procedura accelerată ar fi înființată înainte de faza Dublin, ceea ce ar exclude evaluarea legăturilor de familie în mai multe categorii. De exemplu, solicitanții de azil care vin dintr-o primă țară de azil, o țară terță sigură sau o țară de origine singură. E bine, aceștia uh, vor beneficia de un uh, scenariu diferit, care ar putea să um, aibă un impact asupra copiilor, uh, mai ales când e vorba de articolele 7 și 24 ale Cartei Uniunii Europene privind drepturile fundamentale și, de asemenea, drepturile lor din Convenția 1 privind um, drepturile copiilor. Apoi mai este și um, aspectul legat de uh, securitate națională și de ordine publică. Dacă sunt probleme, atunci persoanele respective ar trece într-o fază uh, specială, dar dacă când e vorba de copii, dacă s-ar constata că există un pericol de securitate națională și de ordine publică, de obicei vorbim despre minori care um, reprezintă cazuri speciale, nevoi speciale. Uh, pentru aceste cazuri e nevoie de timp ca să fie evaluate și e nevoie de proceduri echitabile. În plus, dacă acele solicitări nu sunt evaluate corespunzător, atunci uh, efectele asupra dreptului de dezvoltare a copilului ar putea să fie grav afectate, așa cum sunt ele uh, protejate de uh, Carta drepturilor fundamentale și de Convenția 1. Deci considerăm că persoanele acestea, copiii și persoanele vulnerabile, ar trebui să fie excluse din faza aceasta pre-Dublin. Încă un bloc semnificativ este vorba de uh, mișcările secundare neautorizate. Acesta reprezintă unul dintre scopurile declarate ale noului sistem. Propunerea Comisiei um, stipulează o serie de sancțiuni, de restricții măsuri procedurale restrictive pentru uh, a reduce aceste mișcări. Uh, pot să menționez, de exemplu, că după ce un solicitant a fost uh, adus înapoi într-un stat membru, dacă ajunge într-o procedură accelerată cu măsuri de siguranță um, reduse, atunci acest lucru ar putea să afecteze drepturile de a avea o examinare corectă a cazului său și acest lucru s-ar afecta, afecta și copiii în, spe, în special. Nu am să trec acum um, um, în vedere toate articolele care ar fi vizate, dar copiii care sunt deosebit de vulnerabili ar trebui să fie excluși din aceste proceduri uh, după transferul um, între, către statul uh, membru. Apoi există Um, limite în uh, drepturile lor sociale, economice. Se, pot chiar exclude solicitanții de la obținerea acestor drepturi dacă deja au participat la mișcări secundare neautorizate. Tipul acesta de restricții um, pune probleme mari um, legate de demnitatea umană și de tratamentele care le sunt aplicate. Și uh, poate să contravină principiului nepenalizării intrării ilegale, așa cum se stipulează, stipulează în uh, Convenția de la Geneva din 1951. Apoi mai e vorba și de dreptul la educație în cazul uh, copiilor, care ar putea să fie o problemă aici. Jurisdicția, jurisprudența celor două curți uh, europene, cea de la Luxemburg și cea de la Strasburg, Uh, limitează clar libertatea statelor membre de a reduce uh, recepția, mm, condițiile de recepție. Deci, avizul nostru este acela că trebuie ca în considerente să se reflecte faptul că există o nivel minim de drepturi care trebuie să fie asigurate în toate uh, situațiile. Încă o restricție este uh, interzicția, interdicția de uh, contactarea noilor, a unor alți, stați, mm, membri ai familiei, după un anumit termen. Considerăm că acest lucru nu este în cel mai bun interes al copilului. Considerăm că acest termen uh, predeterminat din propunere ar trebui să fie înlăturat și ar trebui să se revină la legislația de acum. Și, în sfârșit, dacă prima solicitare se retrage, având în vedere considerarea unei noi solicitări ca una uh, ulterioară, înseamnă un risc că nu s-ar examina deloc uh, fondul. Considerăm că dacă o solicitare este considerată una ulterioară și dacă nu sunt înaintate noi dovezi de către solicitant, nu se va mai face o analiză pe fond, se va face o procedură accelerată, o care nu implică reprezentare juridică, deci solicitantul ar putea să ajungă într-o situație în care solicitarea sa să nu fi fost niciodată evaluată pe fond de niciunul dintre statele Uniunii Europene. Acest lucru contravine drepturilor copiilor și drepturilor de azil. Noi vrem să păstrăm normele de acum, să nu se modifice ce se spune în regulamentul Dublin. Mai avem încă o, un aspect legat de măsurile de siguranță procedurale pentru copii. Da, aceste lucruri se consolidează, un lucru bun, însă copiii trebuie să fie informați într-o manieră care să le corespundă. Acest lucru nu este menționat în text, a trebui introdus. De asemenea, propunerea își uh, intenționează să stabileze niște excepții când e vorba de interviurile personale. Sigur, acest lucru are efecte asupra dreptului de a fi uh, audiat și dreptul la o bună administrare, deci avizul nostru este că ar trebui să se ia în considerare dovezile care au fost înaintate într-o fază ulterioară, după termenul stabilit uh, dinainte și să se facă interviuri chiar înainte de transferul înapoi al solicitantului. Avem aceste notificări de ducere înapoi, nu sunt uh, însoțite de un interviu. Având în vedere uh, că acest lucru nu implică furnizarea de către dovezi de către membrii familiei. Înainte era o povară partajată o sarcină împărțită între solicitant și statele membre, însă acum se încearcă transferarea sarcinii cu precădere asupra solicitantului și noi considerăm că statul membru a trebuit totuși să coopereze în mod eficient uh, la, cooperare, la colectarea de date, ajutându-l pe solicitant și această obligație a Um, sarcinei probei care să fie împărțită a fost um, confirmată și de către jurisprudența Curții de la Luxemburg. Apoi trebuie să se asigure o tutelă eficientă. Nu e doar uh, vorba de o reprezentare juridică. Acest lucru a fost menționat și în avizul cu privire la hotspot-uri. Este o chestiune urgentă. Noua propunere, așadar, ar trebui nu doar să prevadă reprezentanți legali, dar să folosească și limbajul din alte instrumente privind azilul ale Uniunii Europene, adică să numească o, un tutore cu drepturi de pline care să reprezinte cel mai bun interes al, uh, interesul superior al copilului. Și, de asemenea, să se asigure că are dreptul la o examinare judiciară corespunzătoare. Sunt lucruri care în acest moment sunt greu de făcut. Și în sfârșit um, uh, se prevede de asemenea ca uh, termenul pentru recurs în cazul unei hotărâri negative uh, este de șapte zile. Plus, aceste apeluri sunt limitate la domeniul de aplicare material pe fond. E vorba de niște presupuse încălcări ale drepturilor în care um, se acceptă apelul. În cazul acesta, restricțiile de timp, dar și uh, cele legate de domeniul de aplicare de fond, au efecte foarte grave asupra um, examinării judiciare eficiente. Deci agenția noastră este de părere că ar trebui să se creeze niște termene mai flexibile, iar limitarea aceasta pe fond ar trebui să fie eliminată pentru că examinarea judiciară eficientă se aplică uh, tuturor drepturilor din cartă uh, când e vorba de pretinsa încălcare a oricărora dintre aceste drepturi. În aceste diapozitiv vedeți uh, termenele pentru recurs în cazul unui transfer uh, de tip Dublin. Vedeți în majoritatea statelor membre cum stau lucrurile. În multe state membre termenul este mai mare, depășește șapte zile, poate să ajungă chiar la 30 sau chiar 60 de zile. Mai departe, interesul superior al copilului. În cazul uh, solicitanților de azil neînsoțit, minori care nu au uh, membri ai familiei în zonă, deci care nu au membri ai familiei în niciun stat membru, este important să se examineze solicitarea lor într-un stat membru uh, acolo unde este în interesul superior al copilului. Este vorba de un scenariu în care nu statul membru unde a avut loc prima intrare ilegală sau statul membru care a fost desemnat uh, ca fiind responsabil în temelul normelor generale. E bine, pentru a se uh, examina mai bine interesul superior al copilului, um, a trebuit să fie propusă modificarea acestei uh, propuneri. Apoi criteriile și procedura pentru Um, evaluarea interesului superior în mod oficial. Acest lucru se impune. Noi considerăm că ar trebui să se creeze niște echipe multidisciplinare, așa ar trebui să se stipuleze în legislație, și apoi tutorele copilului ar trebui să fie auditat, astfel încât să se evalueze uh, super, interesul superior al copilului, să fie un exercițiu uh, adevărat în ceea ce privește mecanismul de alocare colectivă pentru copiii neînsoțiți, considerăm că posibilitatea reîntregirii familiei în alt uh, stat membru ar trebui să fie evaluată. Acest lucru derivă din drepturile copilului, dreptul la viața de familie, care este consacrat în cartă. Și pentru ca mecanismul să fie eficient, ar trebui să fie introdus un program special în actul normativ. Apoi, alocarea definitivă a răspunderii, care acum uh, apare în regulamentul de alarme, ar putea să aibă uh, efecte asupra drepturilor uh, copilului, mai ales când e vorba de dreptul la viață de familie. Ar trebui așadar să există o compatibilitate cu aceste cerințe și atunci noile informații cu privire la membrii familiei ar trebui să fie permise. Deci textul ar trebui să fie modificat ca să permită excepții, astfel încât membrii familiei să fie reuniți. Deci posibilitatea aceasta a retrăgerii familiei nu trebuie să fie um, gândită fără excepții. Și în sfârșit, prin propunere, se dorește limitarea așa numitelor uh, clauze discreționare, adică faptul că anumite motive de familie ar putea să uh, declanșeze o anumită procedură din partea statului membru. Ei bine, acest lucru ar putea să aibă efect asupra anumitor drepturi din carte, cum ar fi um, uh, cele cu privire la grijile medicale. Deci trebuie să nu fie traumatizat copilul. Dacă, de exemplu, a început deja o terapie într-un stat membru. Deci noi considerăm că, de fapt, Clauzele umanitare trebuie să rămână așa cum sunt. Domeniul de aplicare larg este necesar în acest sens. Și, în sfârșit, cel de-al cincilea set de elemente se referă la mecanismul de alocare colectivă. Am să um, mă refer, în primul rând, la riscul de uh, scurgere de informații um, către um, um, când vine vorba de autorități de aplicare a legii. Sigur că uh, unele activități ar putea să contravină dreptul la azil, deci încercăm să asigurăm un nivel înalt de securitate. Trebuie să existe o imunizare față de accesul nepermis din partea anumitor actori. Apoi, perioada de retenție a datelor copilor, care este la, de 10 ani acum, uh, ridică probleme legate de drepturile din uh, carte și principiul uh, Uh, limitării drepturilor din cartă. Este vorba de articolul 52 alineatul 1. Considerăm că perioada este prea lungă, nu e flexibilă. Ar trebui să fie corectat acest lucru. De exemplu, alertele um, ar trebui să fie uh, regândite după ce copiii ajung uh, la vârsta majoratului. Apoi um, există posibilitatea respingerii um, copilor neînsoțiți pe motive de securitate sau de ordine publică. Aplicarea ar putea să aibă efect asupra uh, drepturilor din cartă, inclusiv uh, dreptul de a nu fi discriminat. Pentru ca această dispoziție să fie alineată cu carta, este important ca toate refuzurile, respingerile să fie justificate în mod individual, iar uh, justificările trebuie să fie înregistrate. Și, în sfârșit, uh, Uh, definiția mai uh, restrânsă a familiei pentru mecanismul uh, de corecție are um, efect asupra diferitelor articole din um, cartă. Definiția în acest mod, pentru această uh, dispoziție este una mai restrânsă decât pentru regulamentul general. Deci noi considerăm că și rudele ar trebui să fie incluse, astfel încât uh, dispoziția să fie uniforme și apoi să existe o uh, um, răspundere de actualizare a sistemului dacă apar date noi despre familii sau despre copii. Eu mă opresc aici. Um, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și vă stau la dispoziție dacă aveți întrebări sau comentarii. Iată ce slide frumos la final. Mulțumim foarte mult pentru analiză de text. Am să vă dau cuvântul imediat, doamna Wickstrom. Eu trebuie să spun că acest uh, raport, acest aviz, cred că este foarte util pentru doamna raportor Wickström, mai ales că ați făcut o analiză atât de mănunțită în acest domeniu. Vă mulțumim foarte mult și sunt sigur că și alți uh, um, eurodeputați o să intervină, dar acum îi dau cuvântul deja doamnei Wickström. Vă mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc Uh, și dumneavoastră, pentru că ați desfășurat un studiu atât de impresionant. Îmi dau seama că uh, dumneavoastră cumva îmi confirmați poziția inițială cu privire la întreg dosarul, ceea ce mă face să respir mai bine, pentru că cel puțin avem aceleași opinii cu privire la multe dintre aceste subiecte. De exemplu, procedura de admisibilitate, încă, însă jurisprudența la care vă referiți uh, um, statele membre trebuie să coopereze când e vorba de colectarea de informații privind membrii familiei. Vă referiți la Curtea Europeană? Vă referiți la cazul MS sau la ce caz, la ce cauză vă referiți? Asta ca să examine și eu un pic mai mult situația. Și când uh, vine vorba de același subiect, cumva, tutela la care vă referați, uh, ne trebuie aici nu doar o tutelă de plină, ci și un um, pachet de protecție pentru copii. Iar echipa pe care o propuneți ar fi o idee, o soluție, dar este una foarte departe de realitatea din zilele noastre. Am auzit uh, despre cifre noi care mi-au fost prezentate de curând. În Italia, de exemplu, o persoană poate să fie tutore pentru 300 sau mai bine de persoane, lucru care nu e deloc acceptabil. Ați examinat aceste detalii, pentru că e ușor să arătăm cu degetul către tutoră, dar când vedem că cineva este tutore pentru sute, ba chiar mii de minori neînsoțiți, atunci întregul concept de tutelă își pierde complet uh, Uh, însemnătatea, nu mai are niciun sens. Ce ne trebuie nouă ar fi mai degrabă o abordare pe bază de pachet, în care să se țină cont și de tutelă. Să ne asigurăm că se oferă informații corespunzătoare într-o limbă pe care persoana respectivă să o poată înțelege, să fie, să fie oferită asistență juridică. Noi nu putem să spunem că o să rezolvăm acest lucru doar prin numirea unui tutore. V-ați uitat la aceste detalii, le-ați examinat și mai mult. Sigur că aș putea să petrec toată ziua discutând acest subiect cu dumneavoastră. Nu o să fac acest lucru, dar mai avem ceva. Da, acel termen de înaintare a unui recurs, care acum este de șapte zile și dumneavoastră spuneți că ar trebui să fie o perioadă flexibilă și că limitarea aceea de fond, de domeniu de aplicare, a trebuit să fie eliminată. Ce înseamnă uh, flexibil pentru dumneavoastră? Nu putem să menționăm asta în legislație. Trebuie să fie o dată, un număr de zile. Aș dori să fiți un pic mai uh, la obiect aici. Și probabil că o să mai uh, revin, dacă nu mai uh, au alți colegi întrebări, o să mai revin eu. E clar, uh, că este un subiect foarte util pentru raportul tău, Cecilia. Vreau să întreb acum și alți colegi dacă au întrebări. Da. Birgit. Ne-am descurcat așa de bine cu timpul până acum. Avem încă o sesiune de votare la ora 11, deci vă rog pe scurt acum. Mulțumesc. Am să revin la întrebarea mea legată de trimiterea înapoi a solicitanților de azil dintr-un stat membru către statul membru unde au avut, uh, unde au sosit prima oară. Acest lucru este menționat în uh, regulamentul Dublin. Există acest drept de a trimite înapoi refugiații, dar menționat acest lucru și agenției FRA pentru că mai multe state membre nu fac acest lucru având în vedere situația și am înțeles uh, din răspunsul agenției FRA că se bucură că cel puțin momentan statele membre nu fac acest lucru și uh, sunt de acord cu această idee, dar nu e neapărat o întrebare pentru vorbitorii noștri, dar vreau să spun că nu sunt foarte mulțumită de faptul că acum și Comisia vrea să vină cu uh, aviz că toți refugiații ar trebui să fie trimiși înapoi în, în Grecia, inclusiv copii și alte categorii. Acum, că am spus aceasta, aș avea o întrebare cu privire la ce cred vorbitorii noștri cu privire la uh, ce ar putea să facă um, viitorul sistem Dublin, dacă aceste trimitere înapoi să nu fie o posibilitate, ci să fie o obligație. Este ceva care apare în propunere. De asemenea, aș vrea să mai adaug o întrebare cu privire la verificarea admisibilității. Nu e vorba doar de problemă a faptului că nu se respectă de întregirea familiei în propunerile pe care le examinăm. Vorbeați despre faptul că e vorba de sosirile într-un uh, prim uh, stat uh, um, membru, o țară terță sigură sau o, o um, țară de origine singură, sigură. E bine, mi se pare că prin aceste norme, creăm uh, imaginea că până la urmă scopul este să nu mai primim niciun um, refugiat. Avem așa de multe țări sigure, Turcia, Afganistan și multe altele. Ați putea așadar să ne spuneți câteva lucruri despre această idee, cum o vedeți dumneavoastră și dacă nu credeți cumva că cei care cred că e o idee proastă, dacă credeți că se înșelă sau nu. Mulțumesc. Am să o rog pe doamna Simenec uh, să ne, ne vorbească, dar pe scurt. Uh, uh, Mulțumesc. Au fost întrebări adresate președinției. În primul rând, aș dori să nu comentez nimic despre declarația de la Bratislava. Este ceva ce a fost uh, adoptat în afara influenței președinției Consiliului. A existat însă și o întrebare dacă președinția dă atenție, acordă atenție situației minorilor. Aș dori să vă spun că da, facem asta și s-ar putea să vă bucure să aflați că în a doua parte a lui noiembrie am avut o misiune, o reuniune de um, um, fact-finding uh, tocmai în ceea ce privește minorii neacompaniați. Aș dori să mulțumesc Agenției pentru Drepturile Fundamentale pentru contribuția lor la această reuniune. Am motive să cred că îngrijorările privind destinul uh, minorilor neacompaniați uh, vor fi preluate în mod uh, sistemic și abordate în mod sistemic după și după această președinție. Mulțumesc, uh, vă mulțumesc pentru că, am fost, pentru că ați fost uh, succint. Am să-i dau cuvântul colegului nostru pentru răspunsuri. și uh, știu că raportul dumneavoastră va fi uh, o contribuție importantă la raportul doamnei Wikström. Am să vă dau 5 minute. Știu că aveți nevoie de mai mult uh, timp, dar poate reușiți să vă limitați. Mulțumesc, domnule președinte. Am 5 uh, minute pentru a vă răspunde la întrebări. În ceea ce privește partajarea, obligația partajată a, a, uh, a, pentru a furniza probe, referința este un caz din 2012, M. OIM versus ministru, Ministerul Egalitate, Justiție și Reformă în Irlanda. Ce, ce liniuță 77 slash 11 care prevede această obligație. Sunt de acord cu observația noastră privind un pachet clar și un sistem de tutelă uh, cuprinzător și colegul meu a vorbit despre asta, a menționat situația din uh, Grecia. Există o, la, o diferență între ce, legea de pe hârtie și legea aplicată. În acest raport am încercat să facem uh, propuneri uh, din punct de vedere normativ, ceea ce ar trebui să se face, nu uh, cum ar trebui să se facă, ci ce ar trebui să se facă. În ceea ce privește termenele și cum, prevedem, cum vedem această flexibilitate, aveți dreptate, trebuie, trebuie îmbunătățit sistemul, dar cred că în alte sisteme, chiar și în domeniul de azil, conceptul de rezonabil este folosit de legiuitor și este și ceva inclus în jurisprudența Curții Europene de Justiție. Există prevedere în ceea ce privește această uh, idee de rezonabil. să oferă oarecare marjă de manevră statelor membre, însă în același timp se impun anumite limitări uh, și criterii care pot apoi fi uh, dezvoltate de CEJ. Ar putea fi o cale de a implementa această flexibilitate. Dar, bineînțeles, vă stăm la dispoziție pentru a vă da mai multe informații la nivel bilateral pe oricare dintre subiecte. În ceea ce privește întrebarea doamne, întrebările doamnei Zipăl, verificarea de admisibilitate, bineînțeles că se pun probleme de reunificare familială și nu numai, conceptul care stă la baza acestei proceduri pre-Dublin este să ne bazăm pe uh, conceptul de țară de origine sigură sau uh, țară terță sigură. Și asta are implicații pentru drepturile omului. Aș dori să vă vorbesc despre avizul nostru juridic recent despre uh, conceptul de țări de origine sigură. Este un document care este disponibil. Uh, da, și da, uh, sunt, este în, în radarul nostru. Vrem să abordăm uh, și această chestiune a țărilor sigure de origine, însă noi ne, con- ne concentrăm pe chestiunile de drepturile fundamentale. Avem însă documentele despre care vă vorbeam despre țările sigure de origine. Și da, încercăm să menținem imaginea de ansamblu. Cred că v-am răspuns la întrebări. Dacă mi-a scăpat ceva, vă rog să-mi spuneți. Domnul președinte, bineînțeles, contextul este unul foarte complex. Repet, noi am solicitat toate aceste lucruri și aș dori să vă mulțumesc pentru răspunsurile de foarte bună calitate și de interacțiunea dumneavoastră cu această comisie pe baza unor documente uh, de foarte bună calitate, chiar dacă diferite. Cred că raportorul uh, va, se va bucura și va uh, aprecia această contribuție. Doresc să vă mulțumesc pentru aceste două avize și mulțumesc uh, deci, aș, uh, deci ambilor uh, colegi de la Agenția Drepturilor Fundamentale. Vom folosi aceste două rapoarte. Mulțumesc. Colleagues, we'll have the votes at 11 o'clock. Dragi colegi, la 11 fix votăm.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 Dragi colegi, începem cu punctul 7, votul, Agenția Uniunii Europene pentru Azil. Votăm pe marginea negocierilor, deschiderii negocierilor interinstituționale, precum și pe marginea echipei de negociere. Iată, am reușit să vă captez atenția. Votul din această dimineață vizează va, va, va dura cam o oră, o oră și un sfert, asta ca să vă puteți organiza zborurile și, mă rog, programul. Dacă nu aveți cartela de vot, vă rog să menționați acum acest lucru, deci toată lumea are cartela de vot. Votăm pe marginea primului dosar Agenția pentru Azil a Uniunii Europene. Câteva anunțuri rapide înainte de a trece la vot pe marginea raportului domnul Niedermüller. Mai întâi de toate, domnul, doamna Matia

653, 654, 677 și 684. Dacă domnul lider nu le dorește să intervină. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de toate, aș vrea să le mulțumesc din toată inima colegilor mei raportori din umbră pentru o atmosferă de bună cooperare și prietenească în care am lucrat pe marginea acestui raport. Chiar a fost o plăcere să colaborăm, să lucrăm împreună. Le mulțumesc și asistenților mei, precum și colegilor din secretariat, pentru că au făcut o treabă excelentă. Vă mulțumesc deci tuturor. Dați-mi voie să fac și o observație cu caracter tehnic, o, care vizează o ajustare tehnică la compromisul 26, articolul 35, care a fost convenit între, ACO, între raportorii din umbră, dar din greșeală nu se reflectă în ultima versiune de compromis. La articolul 35, alineatul 4, ultima teză, trebuie să fie eliminată. Și pentru înțelegerea clară, iată care este teza. Agenția poate, în baza acordurilor cu țările terțe și în acord cu Comisia, coordona orice fel de, de schimb de informații uh, cu, între țările terțe și cu țări, uh, între statele membre și cu țările terțe. Deci am dorit ca din compromis să fie eliminată această teză. Mulțumesc. <clears throat> Îți mulțumesc, Peter. Dacă nu mai sunt alte cereri de intervenție, atunci putem trece la vot. Deschidem votul pe marginea propunerii 103. Respingerea propunerii comisiei. Amendamentul 103. A votat toată lumea, am închis votul. Respins. Amendamentul 106 și amendamentul 108, 28, am deschis votul, votăm în bloc pe marginea celor două amendamente. Am închis votul. Respins. Trecem la Articolul 1, compromis. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Compromisul 1A. Am deschis votul. Am închis votul. 1A. Compromisul 1A. Am închis votul acum. Se adoptă. Compromisul 2. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Compromisul 3. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Compromisul 4. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Compromisul 5. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Compromisul 6. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Compromisul 7. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 354. Am deschis votul. Am închis votul. Respins. Compromisul 8, am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Compromisul 9, am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Compromisul 10. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Compromisul 11. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Trecem la compromisurile, compromisurile 12, 13 și prima parte a lui 15. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. A doua parte a compromisului 15, am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. A treia parte a compromisului 15. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Compromisul 14. Am deschis votul. Dați paginile, dați paginile cu, cu nădejde. Nu vă opriți, dați paginile, că sunt multe pagini. Compromisul 14. Ați ajuns acolo, am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Compromisul 16. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 508, am deschis votul. 508. Am închis votul. Respins. Îmi pare rău. Compromisul 17. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Compromisul 18. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Compromisul 19. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Compromisul 20. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Compromisul 21. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Compromisul 22. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Compromisul 22A. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Compromisul 23. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Compromisul 23A. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 71. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 72. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 73. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 74. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 583. Am deschis votul. Am închis votul. Respins. Compromisul 23B. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Compromisul 24. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Compromisul 25. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Compromisul 26. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Compromisul 27. Am deschis votul. Am închis. Se adoptă. Compromisul 28. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Compromisul 29. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Compromisul 30. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Compromisul 31. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Compromisul 32. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Compromisul 33. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Compromisul 35. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Compromisul 34. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Compromisul 36. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Compromisul 37. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 670. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 671. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Compromisul 38. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Compromisul 39. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Compromisul 40. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 675. Am deschis votul. Nu aveam cum să-l ratez. S-au făcut multe comentarii pe marginea acestui amendament. Să vedem ce se întâmplă acum. A votat toată lumea? Am închis votul. Din păcate, respins, îmi pare rău, dragă Thomas. Compromisul 41. Compromisul 41, am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Compromisul 42, am deschis votul. Am închis votul. Nu, nu cred că o să votați împotriva raportului întreg. Amendamentul, nu. 678. Uh, Am închis votul. Se adoptă. Compromisul 43. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Compromisul 44. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 683. Am deschis votul. Am închis votul. Respins. Și trecem la referiri. 104, dragi colegi. Am deschis votul. Am închis votul. Respins. 105. Am deschis votul. Am închis. Respins. 109. Am deschis. Închis. Respins. 107. Am deschis votul. Închis. Respins. 108. Am deschis votul. Am închis votul. Respins. 110. Am deschis votul. Am închis votul. E o greșeală tehnică la 110. Deci trebuie să votăm încă o dată la 110. Referirea 110. A fost o greșeală tehnică. Deci votăm din nou la 110. Am deschis votul. Am închis votul. Respins. 111. Am deschis votul. Am închis votul. Se respinge. Compromisul 45. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Considerentul 116, amendamentul 116, am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. 117. Am deschis votul. Am închis votul. Respins. Compromisul 46. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Compromisul 47. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Compromisul 48. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 131. Am deschis votul. Am închis votul. Respins. Compromisul 49. Am deschis votul. Am închis votul se adoptă. Compromisul 50, am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Compromisul 51, am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Compromisul 52, am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Compromisul 53. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Compromisul 54. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Compromisul 55. Am deschis votul. Am închis votul se adoptă. Compromisul 56, am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Com amendamentul 167. Am deschis votul. 167. Am închis votul. Se adoptă. Compromisul 58. Am deschis votul. Am închis votul. Considerentul 3, am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă 178. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă 179. Am deschis votul. Am închis votul. Respins. 180. Am deschis votul. Am închis votul. Respins. 181. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. 182. Am deschis votul. Am închis votul. Respins. Compromisul 59. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. 189. Am deschis votul. Am închis votul. Respins. 193. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. 192. Am deschis votul. Nu. Trecem la 195, spune domnul președinte. Am deschis votul. 195. Îmi cer scuze, dragi colegi. 194, de fapt. 194 am deschis votul. 194. A votat toată lumea? Am închis votul? Se adoptă. 195. Am deschis votul? Am închis votul? Respins. 196. Am deschis votul? Am închis votul? Respins. Compromisul 60. Am deschis votul? Am închis votul. Se adoptă. Compromisul 61. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Compromisul 62. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Compromisul 63. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Compromisul 65. Am deschis votul. Am, am sărit peste 64? Îmi cer scuze, dragi colegi. Compromisul 64. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Compromisul 65. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Compromisul 66. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Compromisul 67. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. 218. Am deschis votul. și 219, că sunt identice, deci am deschis votul, am închis votul, se adoptă. Nu. Respinse. 220. Am deschis votul. Am închis votul. Respins. 221. Am deschis votul. Am închis votul. Respins. 222. Am deschis votul. Am închis votul. Respins. Compromisul 68. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 8. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 9. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Compromisul 69. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 228. Am deschis votul. Am închis votul. Respins. Amendamentul 229. Am deschis votul. Am închis votul. Respins. 230. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. 231. Am deschis votul. Am închis votul. Respins. Compromisul 70. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Bun. Deci, colegi, trecem acum la alineate 15 din avizul pentru buget. Am deschis votul. Deci, nu. Amendamentul se corectează, președintele. La paragrafe, deci la alineate, amendamentul 15. A votat toată lumea, am închis votul. a ajuns unde trebuie toată lumea. Îmi cer scuze că am creat un pic de confuzie, spune președintele. Sunteți la locul corect din uh, foile de vot? Din... Deci, amendamentul 15, da? Am închis votul. Se adoptă. Și atunci trecem la considerente din avizul pentru buget. Numărul 3. Numărul 3. Considerentul 3. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Și acum votăm pe marginea întregului text astfel modificat. Votăm acum. V-am deschis votul. A votat toată lumea. Am închis votul. Se adoptă 36 de voturi pen, pentru, 9 împotrivă, Uh, șase abțineri. Și acum votăm pe marginea deciziei de deschidere a negocierilor uh, și componența echipei de negociere și mandatul acesteia. Votul este cu majoritate absolută. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă cu 46 de voturi pentru, 4 împotrivă, nicio abținere. Felicitări domnului Niedermüller. Îmi cer scuze, știu că e destul de solicitant așa pentru mușchii brațelor să tot votați într-una atâta timp. Dar trecem mai departe. Deci trecem imediat la votul următor. Este vorba de inițiativa europeană privind cloudul. Vreau să mă asigur dacă nu cumva domnul Boni dorește să intervină înainte de a trece la vot. Nu e, nu e în sală? Nu. A, cer scuze, eu, eu am greșit, spune președintele, domnul Boni nu a putut să participe la ședința de astăzi și deci putem trece direct la vot. Putem trece direct la compromisul 1. Compromisul 1, am deschis votul. Everyone ready? Compromise Toată lumea e pregătită? Compromisul 1. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 4. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 7. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 2. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 3. S-a deschis votul. A, mă scuzați, se spune președintele, amendamentul 12 întâi. S-a închis votul la amendamentul 12 și se respinge. Compromisul 3, s-a deschis votul. S-a închis votul. Și se adoptă. Compromisul 5, prima parte, s-a deschis votul. S-a închis votul se adoptă. A doua parte pentru... Uh, S-a deschis votul, mă scuzați. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 26. Uh, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 22. S-a deschis votul. S-a închis votul. Compromisul 4. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la considerente. Amendamentul 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Textul așa cum a fost modificat la vot. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă cu 48 pentru, 1 împotrivă și 2 abțineri. Felicitări domnului Boni. Toată lumea e în regulă, nu-i trebuie nimănui o pauză sau ceva de acest gen. Nu, nu, glumeam de fapt. E simțul umorului britanic, să știți. Colleagues, just uh, one point of Dragi colegi, Aș dori să vă informez de un lucru înainte să trecem la votul um, raportului doamnei Vergia. Aș dori să vă atrag atenția asupra compromisurilor 3, 8 și 13 la raportul doamnei Vergia. S-a solicitat un vot pe părți la aceste compromisuri 3, 8 și 13, chiar dacă nu sunt marcate pe lista dumneavoastră de vot partea 2 și 3 de la compromisurile 3 și 8 și a doua parte din compromisul 13 vor deveni caduce dacă este respinsă prima parte și apoi vom vota amendamentele. A înțeles uh, toată lumea? Coordonatorii au înțeles uh, ce am explicat? Monica, Birgit, toată lumea? Doamna Stevens? În regulă. Dragi colegi, începem. Compromisul 2. Mulțumesc, doamnă Ghiom. Compromisul 2. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Nu la fel de bine ca un vicepreședinte, dar totuși. Compromisul 4. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Amendamentul 22. S-a deschis votul. S-a închis votul se respinge. Amendamentul 24. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 25. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Amendamentul 30, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 5, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 33, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 3. S-a deschis votul. Compromisul 3, prima parte. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Partea a doua s-a deschis votul. S-a închis votul.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 Compromisul 6. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 50. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 51. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 52. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 54. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 55. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 7. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 67. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 71. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 8. Prima parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. A doua parte. Pentru. Uh, mă scuzați, s-a deschis votul. Closed. S-a închis votul. Se adoptă. A treia parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 83. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 84. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 85. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 9. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 12. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 10. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 99. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 103. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 104. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 105. S-a deschis votul. S-a închis votul. se adoptă. Compromisul 11. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 111. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 118. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 120. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 122. S-a deschis votul. S-a închis votul se adoptă. Amendamentul 131. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 132. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 133. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromis, compromisul 13, prima parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă a doua parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. se adoptă. Amendamentul 141. Ă, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 142. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 143. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. La considerente, compromisul 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. și se adoptă. Trecem acum la amendamentul 13. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 14. S-a deschis votul. S-a închis votul. se respinge. Amendamentul 15. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 18. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 19. S-a deschis votul a închis votul. Se respinge. Vot, uh, votăm acum textul așa cum a fost el modificat. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 26 pentru, 22 împotrivă și nicio abținere. Felicitări doamnei Vergea. Uh, mi-am amintit că nu am întrebat-o dacă dorește să intervină la început. Dacă aveți ceva, doamnă Vergea, de spus, vă rog. Oui, monsieur, monsieur président. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc uh, tuturor raportorilor din umbră pentru modul în care am colaborat, chiar dacă a fost dificil Um, și aș dori să le mulțumesc tuturor pentru eforturile făcute, astfel încât uh, să avem un uh, text care să fie acceptabil pentru majoritatea. Regret puțin votul final, dar uh, îl înțeleg. Mulțumesc încă o dată tuturor. Thank you very much, Mrs. Vergia. Sorry not to take you at the beginning, but... Mulțumesc, doamnă Vergia. Vă, cer scuze că nu v-am dat cuvântul la început. Dragi colegi, Trecem la ultimul vot. Dragi colegi, uh, marțea trecută, pe 29 noiembrie și ieri pe 7 decembrie, după cum știți, um, au avut loc două trialoguri privind mecanismul de revizuire cu rezultate pozitive. Domnul Diaz de Mera este raportor. Ne-a făcut o prezentare mai devreme în uh, comisie încă o dată felicitări lui și raportorilor din umbră care au lucrat la acest dosar. Nu știu dacă mai dorește să intervină înainte de votul final. Nu? Dar în orice caz a, a intervenit mai devreme. Încă o dată felicitări uh, dumnealui și raportorilor din umbră și tuturor celor care au lucrat din greu la acest dosar. Dragi colegi, trecem direct la vot. Este un vot unic privind textul uh, adoptat în timpul trialogului informal. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul și se adoptă cu 37 pentru, 9 împotrivă și 2 abțineri. Felicitări raportorului. So, colleagues, thank you very much. Dragi colegi, vă mulțumesc foarte mult. Voturile s-au uh, încheiat. Uh, la fel și ședința noastră în această dimineață. Vă mulțumesc pentru